colleagues, may I ask colleagues... Dragi colegi, dragi colegi, vă rog frumos să vă așezați. Jurnaliștii jurnaliștilor uh, le spun să elibereze această zonă din fața prezidiului. Vă mulțumesc! Vă urez un călduros bun venit la reuniunea ECON dumneavoastră și domnilor ministri Schäuble și Padoan. Pentru noi e o onoare să discutăm cu doi miniștri de finanțe dintre cei mai proeminenți uh, din Uniunea Europeană. Nu ținem cont, când spun asta, doar de uh, dimensiunea PIB-ului din statele domni, domnilor, ci și uh, referindu-mă la poziția importantă asumată de domnii miniștri în discuția despre Uniunea Economică și Monetară. Opiniile nu sunt întotdeauna aceleași, există divergențe, dar se acționează în același spirit, ținându-se cont de nevoia de a progresa pentru a aprofunda, eficientiza și democratiza Uniunea Economică și Monetară. Deci, acesta este și motivul pentru care ne întâlnim noi astăzi pentru un schimb de opinii. Sigur, uh, pornind de la raportul nostru INI privind uh, cadrul pentru guvernanța economică. Raportor Pervanș Berez, iată, este aici. Acest schimb de opinii are loc ținând seama și de o serie de evenimente relevante, comunicarea despre marja de flexibilitate, de exemplu, un instrument foarte important pentru a utiliza flexibilitatea din pactul de creștere și de stabilitate pentru ca consolidarea fiscală să devină mai coerentă în contextul reformelor structurale pentru noua strategie macroeconomică de la Comisie. Au avut loc și recentele evenimente din Grecia și cred că dezbaterea aceasta va fi foarte aprinsă. Fără a mai trena, pentru primele remarci uh, introductive dau cuvântul domnului Padovan. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputat, îți sunt recunoscător pentru faptul că încă o dată am ocazia să am un schimb de vederi cu dumneavoastră, mai ales pe o temă atât de relevantă precum uh, guvernanța economică a Uniunii și a Uniunii Monetare. O evaluare a actualului cadru de reguli a guvernanței economice trebuie să se bazeze pe următoarele considerente, să ne întrebăm dacă această guvernanță ne-a permis să atingem obiectivele de mai mare integrare, de o creștere economică mai echilibrată și care să creeze locuri de muncă, permițând obținerea unei mai mari convergențe economice. După părerea mea, din multe perspective, bilanțul nu este satisfăcător și despre acest lucru aș vrea eu să vorbesc aici, bazându-mă pe experiența pe care am acumulat-o, ca să trag niște învățăminte utile pentru viitor, ca să îmbunătățim guvernanța. Aș vrea să enumerez aici rapid cinci puncte care, din punctul meu de vedere, rezumă foarte bine aceste învățăminte pe care trebuie să le tragem din experiența comună acumulată. Primul punct. O guvernanță eficientă trebuie să se bazeze pe un mix politic coerent din care să facă parte politici fiscale, politici structurale, politici financiare și, bineînțeles, politica monetară comună. Toate acestea trebuie să fie aplicate în așa fel încât să aibă un impact mm, coerent. Am făcut o asemenea constatare bazându-mă pe o alta, rapidă, despre criză. și care, în urmă cu câțiva ani, se aplica acelei situații delicate pe care a cauzat-o criza monedei euro. Criza euro ne-a arătat că într-o uniune monetară pot să existe dezechilibre, uneori chiar neprevăzute pentru cei care au fost arhitecții uniunii monetare. Și aceste dezechilibre riscă să devină insustenabile. Dacă putem să prevenim aceste dezechilibre, înseamnă că uh, trebuie să folosim în mod coordonat toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, ceea ce, cu alte cuvinte, înseamnă o consolidare a guvernanței. Cu alte cuvinte, guvernanța trebuie să uh, uh, depisteze în timp rapid eventualele dezechilibre și uh, să uh, poată să estimeze până în ce moment aceste dezechilibre pot să devină insustenabile, ducând chiar până la disolvarea instituțiilor. Consecința acestui dou- prim punct este că structura guvernanței trebuie să fie îmbunătățită bazându-ne pe un echilibru de cooperare mai eficient. Deja s-au făcut foarte multe, mai ales uh, prin prezentarea coordonată a bugetelor naționale la Eurogrup. Însă mai rămân încă multe de făcut pentru a defini o strategie coerentă o strategie care să ne permită uh, um, să împăcăm dimensiunea supranațională și consecințele situației din fiecare țări cu cea europeană. Deci trebuie să vedem în ce fel politicile naționale și politicile europene reacționează, interacționează. Acum ajung la cel al doilea învățământ pe care îl trag eu din uh, experiența noastră, aceste spillovers consecințele politicii economice dintr-o țară asupra celorlalte țări. Aceste uh, efecte trebuie evaluate cu mai multă atenție și trebuie avute în vedere în momentul în care se iau uh, hotărâri politice. Acest lucru trebuie făcut mai mult decât în trecut. O evaluare eficientă a acestor uh, efecte de contagiune, așa cum știți, uh, este să se creeze valoarea adăugată și să îmbunătățească performanța zonei economice, a cărei guvernanță vrem să o consolidăm. În timpul perioadei de criză, ne-am concentrat asupra aspectelor negative pe care le au aceste efecte de uh, contagiune și pe bună dreptate. Însă, pe viitor, Guvernanța, deși trebuie să rămână prudentă în ce privește eventualele consecințe negative, trebuie să aibă um, un ochi atent și pentru efectele pozitive pe care le au um, aceste um, efecte de contagiune. Al treilea punct. Trebuie să există mai multă complementaritate între politicile naționale și politicile europene. Reformele la nivel de țară, reformele structurale, care sunt uh, uh, verigile unei politici de guvernanță eficiente și stabile, trebuie să facă parte dintr-un cadru mai larg, cel al viziunii europene și care să fie în același timp și o strategie. Măsurile europene și măsurile la nivel național trebuie să se completeze și să se întărească reciproc Mă gândesc, de exemplu, la deplina punere în aplicare a pieței unice, care rămâne un motor fundamental de creștere și de creare de locuri de muncă. Mă gândesc la simplificarea sistemelor fiscale, mă gândesc la o adevărată uniune uh, a piețelor de capital, care ar trebui și ea să fie uh, finalizată. Din această perspectivă mă gândesc la complementaritate. Și trebuie să avem în vedere instrumente precum um, supravegherea anuală a creșterii. Cea de-a patra lecție de tras. Calendarul este fundamental. Acțiunile economice, mai ales cele structurale, știți că uh, sunt aplicate pe termen lung. Atunci avem nevoie de un calendar bine definit. Niște termene uh, care să țină cont de uh, durata de implementare a reformelor, dar și de evaluarea impactului pe care aceste reforme le vor avea asupra politicilor economice. Ceea ce înseamnă că trebuie să mergem pas cu pas, dar să facem o evaluare mai eficientă a eforturilor pe care fiecare stat trebuie să le depună. ceea ce ne permite să înțelegem și mai bine în ce fel dimensiunea structurală și dimensiunea macroeconomică a politicilor diferitelor state interacționează. Pentru a putea optimiza calendarul acțiunilor economice fie la nivel european, fie la nivel național. Ultimul punct. Poate cel mai important. Nevoia de a consolida ori răspunderea pe plan național, pe plan național a programelor aplicate, fie încrederea reciprocă. De foarte multe ori, mă rog, aceasta este părerea mea, măsuri economice care au fost bine gândite și au fost bine puse în aplicare dau rezultate sub așteptări. Da, mi se spune că ceasul pe care îl ia mă facea mea nu funcționează bine, spune oratorul. Deci, cum spuneam, încrederea reciprocă. Multe acțiuni care au fost bine gândite și bine puse în aplicare, dar au dat rezultate care nu au fost în măsura așteptărilor, deoarece nu au putut să uh, trezească suficient interes din partea operatorilor economici, din partea gospodărilor și nu le-au trezit încrederea. De aceea avem nevoie de un proiect foarte clar și pe termen lung, tocmai pentru a stimula această încredere în politicile economice. Și acest lucru este valabil atât pe plan național cât și la nivel european. O ultimă lecție de tras, apropo de definirea unui cadru de guvernanță economică. Nu putem să o facem fă, lăsând deoparte importanța reformelor instituționale cele care, așa zis, nu au un impact asupra economiei, dar eu cred că este greșit să facem o asemenea afirmație, pentru că orice reformă instituțională care consolidează stabilitatea instituțiilor, crește încrederea în ele, atunci ele vor avea un impact asupra vieții de zi cu zi a familiilor sau a companiilor. Consecințe pe termen lung ceea ce uh, până la urmă va avea o consecințe pozitive și asupra economiei. Guvernanța instituțională și guvernanța economică merg mână în mână și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult, spune domnul ministru. Mulțumim, domnule Padon. Acum dăm cuvântul domnului Șterbi. Thank you, Chairman. Uh, liebe Kollegen, Kollegen, Steine Große. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mă bucur foarte mult că am onoarea să fiu din nou aici alături de dumneavoastră. Pier Carlo Padoan a fost președintele meu la Ecofin până în urmă cu câteva săptămâni și a fost un președinte foarte bun și de aceea i-am predat domniei sale puțin din timpul meu de vorbire. Sper că toată lumea e de acord cu asta. Eu nu vreau decât să fac câteva observații uh, introductive. Ne îndreptăm uh, cu acest uh, subiect uh, al raportului INI într-o direcție nouă. Eu mi-am început cariera politică mai degrabă în termeni juridici, pentru că am analizat mai întâi acel domeniu dificil, uh, interinstituțional, legat de zona euro. Domnul Dombrovski ieri la grupul euro a făcut câteva observații extrem de bune. A spus că partajarea riscului și partajarea suveranității sunt lucruri care merg mână în mână. Și aceasta este una dintre problemele decisive, pentru că putem să acționăm doar în cadrul tratatelor europene în vigoare. Dacă uh, Uh, vrem să îmbunătățim dintr-o serie de motive guvernanța în zona euro, motive numite și de uh, domnul Padoan, atunci avem nevoie de modificări ale dreptului primar, ale tratatelor. Pentru că aici ne poziționăm cu uh, tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere interinstituțional în zona euro. Și n-are rost să vă spun cât de complicat este acest lucru Guvernul uh, german mereu pledează pentru asta. Cât timp nu reușim să modificăm dreptul primar, trebuie să respectăm normele în vigoare. Să îmbunătățim guvernanța economică dintr-o serie de motive. Motive bine ilustrate de Pier Carlo. Și atunci, în acest context, trebuie să respectăm în continuare regulile pe care ni le-am asumat, acordurile pe care le-am semnat, pentru că încrederea este cuvântul cheie aici, în toate statele din Uniunea Europeană, cu precădere în zona euro. Sunt lucruri pe care s-a bătut palma și acestea sunt norme pe care noi singuri ni le-am dat și pe care trebuie să le respectăm. Flexibilizarea regulilor Uh, se situează întotdeauna la limita acceptabilului din punct de vedere judiciar, dar și la limita um, încrederii cetățenilor în ceea ce se întâmplă aici. Pentru că dacă nu te poți baza pe regulile asumate, atunci ești pierdut. Și știm asta încă de la introducerea monedei euro. Eu eram activ uh, din punct de vedere politic și atunci. Crearea unei uniuni monetare fără o uh, politică fiscală comună reprezintă un lucru extrem de com- controversat. Dintotdeauna a fost așa. La început s-a pus problema în felul următor. Uh, reușim să obținem cu moneda unică ceea ce a dorit Jacques Delors, și anume să ducem mai departe politica de finalizare a pieței comune, să așteptăm mai întâi să avem uniunea politică? Păi am aștepta în continuare și astăzi. Și atunci am zis, Haideți să uh, trecem la fapte. Am uh, dat niște reguli, dar mai apoi nu le-au respectat. Eu vin dintr-o țară care de la bun început n-a respectat regulile și uh, foarte mulți uh, parteneri și prieteni de-ai mei nu au uitat asta. Dar noi am tras învățămintele necesare. Cancelarul german de acum, când a început uh, Uh, cariera de cancelar, împreună cu domnul Steinbrück, a făcut o declarație că pe viitor vom respecta aceste uh, reguli. Și am spus că vom, uh, ne vom respecta toate obligațiile. De aceea, astăzi, nu ne place când lumea ne critică că în continuare respectăm regulile. Noi așa facem politică financiară de atunci. Și, mm, dincolo de asta, avem nevoie de solidaritate, pentru că din criza financiară și bancară, care nu și-a avut originea în Europa, am învățat că piețele financiare uh, se cutremură foarte ușor la orice fluctuație a încrederii. Tot ceea ce se întâmplă este interguvernamental. Instituțiile europene nu le place asta pentru guvernul uh, german este întotdeauna o uh, soluție a doua preferată, dar ce să faci dacă altfel nu se poate? De aceea am ajuns să uh, ne învârtim într-un cadru complicat din punct de vedere structural pentru a redobândi încrederea. Și am reușit să Uh, dăm câteva programe de solidaritate, nu menționez eu aceste cifre acum, pentru că toată lumea știe cât de uh, complicat a fost situația, dar important este că am dat dovadă de solidaritate. Este în interesul tuturor europenilor să existe această solidaritate. Asta impune însă și respectarea uh, unui principiu pe care îl cunosc eu din politica de uh, Uh, ajutorare. Pentru că soția mea este foarte activă în domeniul uh, acesta al actelor de caritate și știu că regula cea mai uh, bună în acest domeniu este să ajut oamenii să se ajute singuri. Acest principiu se aplică și aici. E important să luăm decizii în acest sens în statele membre ale Uniunii Europene pentru ca pe termen lung să respectăm cerințele Mm, economice din acest mediu care se schimbă constant. Și aici e vizată toată lumea, cu infrastructura, cu sistemele de asigurare socială. Noi, uh, europenii, oferim uh, dublu față de cât oferă alții, uh, alte state puternic industrializate, domeniului social dar aceasta este tradiția noastră și tocmai de aceea uh, reformele structurale nu sunt uh, uh, unele măsuri fără norme ale vreunui fanatic. Nu, au o justificare foarte bună. Și tocmai de aceea trebuie să lucrăm în continuare pe reforma zonei euro, pentru că am progresat foarte mult pentru a ajunge la stabilizare au fost acele țări care au avut nevoie de ajutor. Și am reușit. Am izbutit să oferim ajutorul necesar, mereu asigurându-ne că luptăm uh, împotriva răului la origine, uh, uh, anihilând cauza problemei și nu simptomele. Întotdeauna principalele probleme apar acasă și acolo trebuie rezolvate. Sigur că solidaritatea poate să ajute, dar nu poate să înlocuiască tot ceea ce trebuie făcut la locul faptei, acasă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Schäuble. Dăm uh, acum drumul la dezbatere. Uh, începem cu raportorul și apoi raportorii din umbră. Două minute pentru întrebare și două minute și jumătate pentru răspunsul din partea ambilor vorbitori, câte un slot de șapte minute. V-aș ruga foarte mult să nu depășiți două minute per întrebare. Mai întâi, Pervaș Beres, raportoarea. Mulțumesc. Este privilegiul raportorului să obțină două minute. Vă mulțumesc acum pentru prezență astăzi și foarte pe scurt, având în vedere că am doar două minute, vă pun câteva întrebări. Domnule Palovan ați spus că trebuie să se identifice dezechilibrele, uh, să avem o viziune europeană uh, privind problemele actuale. Ce propuneți în legătură cu posibilitatea de a revizui pachetele celor șase măsuri, celor două măsuri, având în vedere că este voința legiuitorului și ce părere aveți, ce credeți că trebuie redezbătut acum cu această ocazie în legătură cu raportul celor patru președinți. Și având în vedere că vorbiți despre complementaritatea nivelului național cu nivelul european, mai ales când vine vorba de reformele structurale, ce propuneți pentru a ameliora acest cadru eh, și dispozitivul actual? Domnule Schäuble, ați insistat mult asupra respectării regulilor și în încheiere ați spus că, în general, problemele vin de la nivel național. În ce măsură situația de la nivel național explică existența unor divergențe din ce în ce mai mari între economiile din zona euro dinainte de criză și agravarea acestora de la apariția crizei încoace și ce putem face pentru a remedia situația. Mulțumesc pentru întrebări. Sunt uh, întrebări foarte interesante, reprezintă o provocare chiar. Voi reveni la modul în care uh, văd revizuirea pachetului celor șase măsuri și pachetului celor două măsuri și cum se poate păstra viziunea celor patru președinți ca fiind uh, viziunea călăuzitoare. Pe scurt, eu cred că putem să uh, Um, facem în așa fel încât impactul măsurilor să fie mult mai mare și sistemul poate să fie mult mai durabil dacă recunoaștem două aspecte la care am făcut deja aluzie. Pe de o parte, instrumentele politicilor trebuie să fie mai bine integrate. De exemplu, trebuie să recunoaștem faptul că impactul reformelor structurale, cum spun deseori, asupra unui anumit act legislativ au diferite tipuri de impact în funcție de cadrul macroeconomic și evoluția acestuia. Președintele Băncii Centrale Europene a recunoscut faptul că uh, politica monetară poate să intervină până la un anumit punct, dar e nevoie de structuri macroeconomice pentru a beneficia complet de avantajele unui cadru macroeconomic și um, abordarea inversă este valabilă. Ca să funcționeze bine măsurile macroeconomice, de exemplu, e nevoie de um, un, o politică a prețurilor, de controlul uh, a stabilității prețurilor. Um, această viziune trebuie să permită ca rolul sistemului să fie unul mai pregnant trecem printr-o fază în care diferite state membre se află în situații diferite pe calea reformelor. Unele au făcut mai multe progrese, altele mai au încă multe de făcut. Acest lucru e valabil și este de uh, responsabilitatea guvernelor naționale să accelereze procesele de reformă, dar acestea fiind spuse, există o dimensiune sistemică de care trebuie să țină cont mult mai explicit decât până acum. Și trebuie să recunoască efectele secundare, pozitive sau negative. Um, înțeleg că sunt considerații foarte generale, dar <laughs> numai atât pot să spun în timpul redus pe care l-am la dispoziție. Eh, mich haben Sie gefragt, Madame Perez, wie ich erkläre. M-ați întrebat, doamnă Perez, cum eh, explic faptul că înainte de criză, evoluțiile din anumite state ale Uniunii Europene și ale Uh, zonei euro, deci evoluțiile economice au fost foarte, foarte diferite. E bine, nu e o situație neobișnuită, mai ales într-un spațiu concurențial. Toată lumea se orientează pentru obținerea unor rezultate diferite, ca în sport, cum ar veni, așa e și în economie, dar pentru asta, sigur că trebuie ca în fiecare comunitate să te asiguri de faptul că, chiar dacă punctul de pornire nu este același, uh, până la urmă trebuie să existe un principiu al ordinii federale. Eu uh, deci, pot să vă spun că în Germania avem o tradiție federală lungă. După războiul rece aveam Mm, în, uh, am trans, după războiul rece și după unificare am transferat cam un miliard din uh, Germania de Vest în Germania de Est. Pentru că așa era, trebuiau ajutate zonele, zonele mai sărace, din uh, motivele care existau atunci. Sigur că pentru asta trebuia acorduri. Și la fel e și în Europa. Avem sisteme de echilibrare, putem să le îmbunătățim, dar doar acționând în spiritul și în litera tratatului, precum și în baza încrederii reciproce. Este un lucru important care trebuie respectat și prin aceasta spun că acordurile asumate trebuie respectate, iar pentru solidaritate trebuie să pledăm cu toții. Adesea mi se pare că în Europa suntem prea individualiști și prea puțin ne pasă de ceea ce se întâmplă în afara noastră. Și asta este problema concurenței. Așa că să nu cumva să ajungem în situația în care ne sufocăm de atâta reglementare. Pentru că ne bazăm uh, pe atâtea și atâtea lucruri respectăm atâtea norme și acorduri în așa fel încât nu suntem atât de competitivi. Pentru mine, cea mai mare, cea mai grea decizie de luat a fost atunci când uh, cercetarea în domeniul semințelor și plantelor a fost strămutată din Germania într-un alt stat, și doar un exemplu, din cauza supra-reglementărilor. Deci, avem urgent nevoie de uh, simplificare, deregulation, să creăm niște marge de manevră mai importante pentru rezolvarea unor probleme sociale în Europa. Mulțumesc! Eu, da. Vă mulțumesc! Și acum raportul din umbră de la PPE are cuvântul, e vorba de Esther de Lanche. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc ambilor miniștri pentru prezență și Uh, m-am bucurat că vecinul domnul Șloiple a dat din cap mm, afirmativ că când a spus că dezbaterea trebuie uh, integrată în cadrul global și nu doar să rămână la nivel european. M-am bucurat de acest lucru. Ați vorbit amândoi despre încredere foarte bine, dar concluziile dumneavoastră au fost destul de diferite. Unul dintre dumneavoastră a spus că mai multă flexibilitate va duce la mai multă încredere, celălalt a spus că trebuie să avem grijă cu flexibilitatea pentru că uh, implică riscul să re- repetăm erorile trecutului. Prima mea întrebare se adresează domnului Uh, sunteți gata să acceptați mai multă flexibilitate sau sunteți precaut în acest sens? Și a doua întrebare, ați făcut uh, referire la începuturile Uniunii Monetare, ați spus că am creat această Uniune Monetară, dar nu am respectat regulile în 2003, 2004 și mai departe. Cât de grav ar fi, după părerea dumneavoastră, dacă acum nu am respectat regulile um, care, pe care le-am uh, creat odată cu apariția crizei, dacă le schimbăm. Și întrebarea mea, altă întrebare pentru domnul Padovar. Ați vorbit despre domnul Draghi, ați spus că uh, Ehm, politica monetară poate să obțină anumite rezultate, dar e nevoie de eh, reforme structurale. În legătură cu piața muncii, eh, cât de importante considerați eh, reformele de pe piața muncii în statele membre, inclusiv în țara dumneavoastră, și ce sunteți gata să faceți pentru a reforma piața muncii din țara dumneavoastră? Sper că nu cereți o a doua comunicare privind flexibilitatea. După părerea mea, este foarte important ca cineva Uh, care uh, a fost implicat în viața politică atât de mult timp să ne dea viziunea sa despre viitor. Mulțumesc! Ich ja Chiar la începutul prezentării mele am spus că trebuie să respectăm uh, cadrul juridic. Flexibilitatea nu reprezintă în sine un lucru rău, dar flexibilitatea nu trebuie să fie cea care sublinează încrederea, de dragul flexibilității. Dacă flexibilitatea înseamnă că nu respecti regulile pe care ți le-ai asumat, și asta s-a întâmplat în 2003, atunci flexibilitatea aceasta e greșită și distruge încrederea. Și este important, un mesaj important din punct de vedere politic. Avem o serie de state membre în Uniunea Europeană unde există convingere că populația trebuie implicată. E nevoie de această populație, e nevoie de convingerea cetățenilor din nou și din nou în fezabilitatea proiectului european. Acum vedem că în multe țări există o tendință periculoasă și pot să vă mm, spun că mă, re, mă pot referi și la dificultățile cu care au de-a face colegii mei din alte state membre, fără a numi aceste state membre, pentru că știu prea bine care e situația, nu doar în Germania. Încrederea este atât de importantă. Mulți se miră cum de tocmai Germania cu o politică atât de lipsită de idei, aparent, are succes economic. Cu o politică financiară care respectă regulile. Și să știți că aceste reguli nu sunt deloc proaste. Îndatorarea unui stat uh, trebuie să uh, se bazeze și ea pe niște reguli. Uh, eu în calitate de ministru de finanțe, pot să vă spun că am avut un nivel de 80% al îndatorării. Acum uh, sunt puternic criticat că tot respectăm regulile. Dar încă n-am ajuns la 60%, cum ne spune regula europeană. Deci, câtă flexibilitate vreți să creați prin interpretarea regulilor? Și cum puteți să mai credeți atunci că mai puteți păcăli pe cineva spunând, spunând la un moment dat aceste reguli vor fi totuși respectate. Problema este și de natură economică, nu doar de încredere. În Germania, de exemplu, avem cea mai mare uh, cerere uh, de multă vreme și avem cel mai uh, scăzut nivel al șomajului de la unificare încoace. Pentru că, iată, o politică uh, bazată pe încredere, încrederea cetățenilor, consumatorilor și a investitorilor, dă roade. Și tocmai de aceea cred că cel mai important este să luăm măsuri de acest gen. Pentru că pe termen mediu asta funcționează. Bineînțeles, punctul de pornire în toate statele membre este diferit. Sunt cei care au la ora mai puține probleme, cum este țara mea, și sunt cei care au acum probleme și față de care trebuie să manifestăm încredere, pentru că așa se cade. Mulțumesc! Carlo. Thanks very much for the question. How important labor market Mulțumesc pentru întrebarea cât de importante sunt uh, reformele pe piața muncii. Sunt foarte importante din mai multe motive. După părerea mea, aceste motive nu sunt specifice reformelor într-un anumit stat membru, ci în general uh, Um, țărilor, în anumite țări uh, piața muncii funcționează mai bine decât în altele. În primul rând, reforme în legătură cu modul în care este stabilit nivelul salariilor pentru a spori productivitatea, dar și venitul personal al lucrătorilor. Apoi, în perioada de criză sau de după criză, trebuie să ne reajustăm economiile la un mediu um, economic global și european foarte diferit. Deci trebuie să existe instrumente care să sprijine um, forța de muncă, să-i sprijine pe lucrători și nu uh, locurile de muncă în sine. Deci, trebuie să existe o legătură foarte clară între reformele structurale și modul în care este făcută politica bugetară. Deci, Asta înseamnă pentru mine consolidarea fiscală care să sprijine creșterea. Deci trebuie să folosească reforme, eh, mm, resursele publice limitate, eh, să facă o legătură cât mai clară între acestea și sprijinirea reformelor. În anumite țări, mai ales în țara mea, când se fac reformele pe piața muncii, nu trebuie să se uite faptul că probabil primele victime ale crizei sunt tinerii și șomajul tinerilor este o provocare majoră Ehm, nu exagerez când spun că ehm, riscăm să pierdem o generație. Și deci aceste reforme trebuie făcute cu gândul la tineri. Deci, Reformele pe piața muncii în sine sunt importante, dar nu sunt suficiente. Trebuie să existe o strategie generală de reforme bazată pe două tendințe principale. Pe lângă reformele pe piața muncii e nevoie și de reformă pe piața bunurilor pentru ca companiile să poată să angajeze în momentul în care au oportunitățile favorabile de investiții și să nu uităm educația. Uh, știm cu toții că cunoștințele, uh, calificarea sunt cele care pot aduce creștere în economiile dezvoltate. Și în țara mea, precum și în alte state membre, uh, reforma educației este foarte importantă și este complementară reformei pieței muncii. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Bernd Lucă de la ECR. Bună ziua, domnilor ministri. Domnule Padoan, întrebarea mea către noastră este scurtă. Domnul Schäuble a spus că în Germania este un fel de tipar pentru zona euro. Întrebarea mea către dumneavoastră este, Italia poate și vrea să urmeze exemplul Germaniei? Domnule Schäuble, dumneavoastră, pe bună dreptate, a spus, cum a spus și domnul Padoan, că bilanțul uh, taxării economiei este unul uh, bilanțul economic, mă scuzați, este unul uh, destul de sumbru. Cu câtă nonșalanță nu au fost respectate regulile. Acel prag de 3% a fost încălcat de vreo 90 de ori în ultimii ani și niciodată cu sancțiuni și lumea a spus că ar fi mai bine să ne axăm pe deficitele structurale pentru a da flexibilitate statelor membre, dar uh, acordurile aferente au fost uh, nerespectate în 111 cazuri, am numărat eu, și niciodată cu sancțiuni. Rezultatul este că pragul maxim de 60% al îndatorării a ajuns să fie un prag minim, pentru că majoritatea statelor membre se situează mm, la dublul acestui prag. Și iată că Italia și Franța încă o dată nu își uh, respectă termenele uh, bugetare și chit că e situația cum e, se spune că trebuie ca în continuare să mergem pe acest pact de stabilitate. Domnule Șoaibe, dumneavoastră sunteți jurist, eu nu vreau să vă stresez cu chestiuni economice, dar vă abordez acum din punct de vedere juridic. În, la Maastricht s-a spus că Germania ar avea un motiv legitim de a ieși din uh, zona euro dacă aceasta nu este o zonă a stabilității. Să-mi răspundeți doar cu da sau nu. Sunteți Uh, de acord cu această interpretare juridică a Curții Constituționale. Mulțumesc! Thanks very much for the question. Mulțumesc pentru întrebare. Întrebați dacă Italia trebuie să urmeze exemplul Germaniei. Bineînțeles, dacă revenim cu 15 ani în urmă la începuturile zonei euro, Germania a intrat în zona euro într-o situație foarte proastă din punctul de vedere al competitivității, adică uh, rata de schimb al mărcii germane arăta că competitivitatea uh, Germaniei era proastă, dar de atunci Germania a făcut progrese enorme, remarcabile și acest lucru a permis Germaniei să aibă o situație bună în ceea ce privește creșterea și crearea de locuri de muncă chiar și la începutul recesiunii economice. Și a dat exemplul că dacă structura și uh, piața muncii uh, sunt performante, atunci țara este mult mai uh, bine pregătită să facă față unei lovituri majore cum a fost criza financiară. Deci, într-adevăr, aș dori că și țara mea să aibă performanțe similare. Și studiem toate din Germania. și uh, nu... Uh, um, nu sunt disperat, nu cred că nu vom putea peste câțiva ani să ajungem într-o situație similară de competitivitate și în Italia. Apoi, uh, nu știu dacă am înțeles bine când vorbeați despre încălcarea uh, condițiilor de stabilitate. Poate n-am, eh, interpretez eu greșit ceea ce ați spus dumneavoastră și dacă da, îmi cer scuze, dar să nu uităm că Italia a respectat condiția celor 3% mai bine decât alte state membre și, în ciuda datoriilor uh, foarte mari ale Italiei, recunoaștem că avem datorii foarte mari și facem eforturi foarte mari pentru ca datoriile uh, statului italian să scadă printr-o politică fiscală sănătoasă și prin măsuri care să avantajeze creșterea, dar și prin reforme structurale care vor ameliora uh, situația pe termen lung. Știu că există percepția că o țară ca Italia încalcă regulile, dar vă rog să uh, studiați din nou cifrele și să vedeți că nu este așa. Mulțumesc! Vreau să vă spun că n-aș vrea eu să spun că Germania este Uh, un tipar sau că este elevul silitor care trebuie uh, să fie un model. Departe de mine acest gând. Și nu e treaba dumneavoastră cum răspund eu întrebărilor, e treaba mea dacă răspund la o întrebare cu da sau nu. Sunt întrebări uh, la care cu toată bunăvoința nu aveți cum să răspundeți cu da sau nu. Așa că vă spun că guvernul german respectă dreptul primar european, respectă toate aceste norme uh, exact așa cum au fost formulate ele. E o învățătură din uh, experiența tragică uh, din prima jumătate a secolului 20. Avem nevoie de un control puternic inclusiv uh, al uh, alegerilor uh, democratice asumate cu majoritate, avem nevoie de un control al Curții Constituționale pentru că avem o istorie specială. Generația mea a tras învățămintele necesare și ar trebui să ne uităm la ceea ce a fost în trecut pentru ca pentru viitor să tragem învățămintele corecte. Germania ca și celelalte state europene, profită de apartenența la Uniunea Europeană. Foarte mult. Nimeni să nu subestimeze asta. Uh, nu e un joc cu sumă zero apartenența la familia europeană. Uh, uneori uh, unii profită mai mult, alții mai puțin, dar întotdeauna lucrurile sunt în continuă mișcare și situația se schimbă. Eu, nedorind acum să uh, vorbesc despre punctele minus ale Germaniei sau ale altcuiva, vreau să vă spun că asta este realitatea. Noi, de exemplu, sistemul nostru dual educativ poate ne descurcăm mai bine decât alții. Și atunci, combătând uh, șomajul în rândul tinerilor, mulți se uită la Germania. E doar un exemplu. Iar în ceea ce privește procedurile de mm, uh, procedurile de îmbunătățire a situației aeroportoare, de exemplu, avem noi de învățat de la alții. Europa funcționează mult mai bine uh, dacă nu suntem aroganți și dacă acționăm în spiritul uh, uh, și în interes comun. Pentru generația de astăzi e important următorul lucru. Despre noi se spune că suntem un pic romantici și nostalgici, dar să vă spun eu un lucru, dacă n-ar fi fost inventată Uniunea Europeană, să nu uităm că astăzi este ziua eliberării de la Auschwitz și din respect față de Parlamentul European nu sunt acum la comemorarea uh, eliberării prizonierilor din lagăr. Mi-e greu că nu sunt astăzi la Berlin, să știți. Dar dacă n-am inventat noi atunci Uniunea Europeană, astăzi, în anul 2015, ar fi fost imperios necesar ca cineva să inventeze această uniune. Mulțumesc! Mulțumesc! De la ALDE, raportor din umbră, Michael Teurer, înlocuit astăzi de Sofie Intvert. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru absența colegului meu care avea alte obligații. Doresc să mulțumesc celor doi miniștri pentru prezentările lor introductive. Domnul Padovan a vorbit despre respectul reciproc. A folosit cuvintele fiducia reciproca. Cred că este unul dintre elementele cheie, pentru că într-adevăr, încrederea Eh, reciprocă eh, și respectul reciproc este esențial și în această propunere vorbim despre aplicarea strictă ale regulilor ca fiind baza încrederii reciproce, dar cred că e important ca regulile să fie aplicate egal tuturor, să nu se aplice standarde duble, pentru că dacă se aplică standarde duble nu poate exista încredere reciprocă. Este important de asemenea să uh, vorbim unii cu alții, să ne, să ne adresăm unii altora cu respect să, și să nu caricaturizăm, pentru că aspectul psihologic este foarte important când vine vorba de încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie să ne respectăm uh, uh, promisiunile și să dăm exemplul și mă adresez dumneavoastră aici în calitate de mm, membri ai Consiliului, pentru că tot vorbiți despre importanța reformelor structurale, de importanța pieței unice, de importanța investițiilor, dar notez faptul că Consiliul, adică statele membre, nu își respecte angajamentele. Tot vorbesc despre piața internă, dar pachetul telecomunicațiilor, de exemplu, este în continuare blocat. Tot vorbiți despre investiții, dar statele membre, deocamdată, până acum, nu s-au angajat pe, uh, foarte ferm nu și-au luat angajamente foarte ferme în legătură cu planul de investiții. Deci, uh, și o serie alte de, uh, de alte um, angajamente nu au fost puse în practică. Deci v-aș întreba cum trecem de la vorbe la fapte și ce veți face nu doar pentru a aplica o disciplină fiscală, ci și finalizarea pieței unice și punerea aplicarea planului de investiții de care avem nevoie atât de mult. La ce pachet v-ați referit? Ce pachet nu a fost pus în aplicare? Pachetul telecomunicațiilor și am vorbit și de faptul că Consiliul nu și-a luat angajamente clare în legătură cu planul de investiții care este în curs de elaborare. Uh, I understand this is... Am înțeles că acesta nu a fost atât o întrebare cât o declarație generală, deci nu e foarte ușor să răspund. Voi aborda un aspect pe care l-ați menționat, uh, care este foarte important. E vorba de planul de investiții. Eu cred că facem progrese. Și nu doar pentru că domnul președinte Juncker a prezentat un plan de investiții care acum uh, devine mai detaliat, adică se cunoaște mai bine arhitectura instituțională, resursele, metodologia și așa mai departe. Dar, din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al uh, țării mele, se schimbă și perspectiva din care este abordată problema. Mă bucur de inițiativa Comisiei de a considera investițiile ca fiind un element cheie, pentru că, într-adevăr, investițiile publice și private au scăzut foarte mult în întreaga Europa și nu doar în Europa, de altfel, de la începutul crizei și avem foarte multă nevoie de mai multe investiții, nu doar pentru a relansa cererea pe termen scurt, ci și să uh, ameliorăm oferta pe termen mai lung și să creăm locuri de muncă. Deci este clar că avem mare nevoie de mai multe investiții. Acum, care e schimbarea? Nu doresc să iau în discuție acum uh, arhitectura legată de fondul strategic de investiții sau alte instrumente, dar în momentul în care integrăm ideea uh, relansării investițiilor, e nevoie de anumite condiții, e nevoie de resurse și uh, de aceea e important să existe resurse în sectorul public, dar este cu atât mai important ca și uh, resurse din sectorul privat să fie atrase în mod eficient. Și, în al doilea rând, resursele trebuie să fie alocate uh, unor investiții viabile, profitabile și de aceea trebuie să ameliorăm um, calitatea <coughs> proiectelor din pipeline uh, la nivel de administrație publică, dar și uh, Uh, în inițiativele public-privat și uh, guvernul țării mele a trebuit să amelioreze modul în care uh, a pregătit proiectele și le-a depus pentru a obține finanțare și am creat un task force în timpul semestrului trecut care obține deja rezultate. Deci cred că mergem în direcția cea bună. O mare parte a aspectelor legate de resursele publice sunt legate nu doar de faptul că sunt, poate nu sunt suficiente, dar și de modul în care folosim aceste resurse publice și cum putem să ameliorăm eficiența uh, investițiilor respective. Mulțumesc! Doamne Indveld, la investiții apare întotdeauna următoarea problemă. Nu trebuie doar mijloacele financiare, ci și implementarea acestora. Să privim uh, în plan european, dar și în plan național. Eu am uh, V-am spus un exemplu din Germania despre cum putem să ne îmbunătățim și să ne eficientizăm. În ceea ce vește pachetul Telecom, am vorbit duminică seara cu domnul comisar Oettinger și cred că va face în curând propuneri, pentru că, din câte înțeleg eu, este o chestiune de reglementare europeană, după dreptul primar european. Și avem nevoie de dereglementare. sub președinția lui uh, Piercarlo Padoan, la Consiliul de Ministri, am spus că vrem să ne pregătim pe inicia- pentru inițiativa Juncker, dar să nu discutăm doar despre suma investițiilor, ci să discutăm și despre oportunități fiabile pentru investiții. Și am uh, cerut această listă verificată acum de BI împreună cu Comisia pentru uh, a nu mai discuta doar despre cifre, în termen de cum să combatem șomajul în rândul tinerilor, ca și când am pune problema în vitrină așa, ci ar trebui să discutăm în termen real, înțelegând dinamica europeană. Facem asta în plan european, facem asta și în plan național, pentru că să știți că și în Germania noi uh, facem tot posibilul pentru ca orice marjă de manevră câștigată să fie utilizată în vederea îmbunătățirii situației economice. Thank you. Now we are running out. Mulțumesc. Nu mai avem uh, timp la dispoziție, așa că vom uh, voi grupa următoarele întrebări. Are cuvântul mai întâi din partea GUE Fabio De Mazi. Bună ziua, domnule Padovan, guten Morgen, domnule Schäuble. Eindruck ist, dass sich... Asta vorbim despre încrederea uh, în piețele financiare și discutăm din ce în ce mai mult despre încrederea majorității cetățenilor europeni și sunt de acord, nu sunt de acord însă cu perspectiva dumneavoastră în ceea ce privește uh, evoluția Germaniei. Noi avem uh, Uh, o realitate <clears throat> diferită față de altă, alte state. Nu a trebuit să ne adaptăm atât de mult. Potrivit OCDE, în Grecia s-au dat cele mai grele măsuri de austeritate postbelică uh, și vedem că uh, creșterea economică a fost anihilată. Au fost făcute foarte multe evaluări și uh, dat fiind că s-a vorbit mult despre asta problem, această problemă, vreau doar să fac câteva observații. BCE a spus că inclusiv pentru asistența financiară de urgență Uh, nu va ceda în ceea ce privește ajutorul acordat uh, Grecia. Acest ajutor trebuie să fie condiționat și impune reforme, uh, austeritate și așa mai departe. Dar s-a spus că Banca Centrală Europeană ar trebui să stea departe de politica fiscală, pentru că până la urmă nu a reușit ca în perioada de criză să facă ceva împotriva băncilor cu rating negativ. Și apoi ați menționat fondurile structurale. Bineînțeles, și reforma structurală. Bineînțeles că are nevoie de reformă Grecia, dar de ce nu s-a insistat uh, combaterea evaziunii fiscale? Pentru că acolo era nevoie de reformă ar fi și în interesul contribuabilului german să se întâmple asta. Eu mi-amintesc prea bine că Germania a respins uh, taxarea în funcție de averea deținută a cetățenilor eleni. Mulțumesc, are contul Sven Giegold. Mit den Finanzministern Italiens. Tot discutăm uh, despre problemele financiare. Avem uh, în față Germania și Italia două simboluri, dacă vreți, pentru că în Italia s-a înregistrat o criză foarte gravă, în Germania, invers, mulțumită o rată scăzută a dobânzii, s-a obținut o marjă de manevră extraordinară. Și respectăm regulile din six-pack, respectăm pactul de creștere și stabilitate, am reușit să demontăm foarte repede datoria publică. Se pune întrebarea uh, în felul următor. Germania uh, înregistrează 6 miliarde de euro excedent uh, și invers în, uh, în Italia, mă scuzați, și invers în Germania, în continuare e uh, nevoie de respectarea unor norme care lasă de dorit. Deci cum putem să ne coordonăm mult mai bine din punct de vedere fiscal? Cum putem să învățăm unii de la alții mult mai bine? Domnule Padoan, ce părere aveți despre politica fiscală germană? Ați vrea o politică mai expansionistă, cu uh, mai multe investiții, cu mai multe marge, marge de manevră, cu uh, Uh, pentru a nu fi nevoie de o criză a ajustărilor. Și din partea noastră, domnule Șoaible, aș vrea să știu de ce uh, supra întruniți regulile cu planul dumneavoastră în loc să vizați niște investiții în viitorul nostru al tuturor, pentru că astfel am reușit să oferim uh, o marjă fiscală mai mare și partenerilor noștri europeni. De ce ajustări avem nevoie în plan european pentru a crea un echilibru fin pe viitor, astfel încât Uh, pe viitor uh, să reușim să privim dincolo de ceea ce se întâmplă în bucătăria noastră internă. Mulțumesc, uh, domnul Vali, următorul, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor miniștri. Cum a fost weekendul, domnilor miniștri? Domnule Padovan, vă rog să nu vă supărați, dar eu aș pune întrebările șefului dumneavoastră, ministrul german, pentru că Italia un fel de uh, uh în, în, în uh, Italia conduce Troica, pe care n-a votat-o nimeni. În Consiliu există o, vizin, o dorință minimă de a schimba tratatele și de a aduce Europa în un climat economic mai seren sau doriți să continuați uh, cu egoismul um, rigorii bugetare, pentru că egoismul statelor membre deja acum mai mult de 20 de ani risca să distrugă proiectul și apoi ar fi introdus uh, moneda euro și reguli foarte dificile uh, odată cu aceasta. Zeci de economiști foarte cunoscuți în lume spun că toate procesele care ar fi trebuit să fie accelerate de la armonizarea fiscală uh, până la debitul statelor membre uh, nu au fost accelerate pentru că vorbiți despre uh, solidaritate, dar de fapt promovați doar aviditatea, aviditatea, aviditatea piețelor care exploatează criza statelor suverane și aviditatea intereselor naționale, cum ar fi Luxemburgul, și situația de acolo care a fost uh, trecută sub tăcere. Dar uh, există acum amenințările uh, unor, acum ar fi uh, FMI-ul. Uh, cred că ar trebui să ne scandalizăm de toate din Luxemburg, nu de cea din Grecia. Fiecare stat membru își privește doar propriul uh, buric și totuși Europa uh, sărăcește în acest timp. Ați făcut uh, quantitative easing, dar nu ați pus în comun debitul uh, și să nu mai vorbim și despre uh, planul de investiții unde fiecare stat membru își apără interesele. Un ultim element, vă rog. M-ați întrerupt. Doresc doar să spun că Germania se bucură de această situație, profită de ea, pentru că moneda euro uh, per, îi permite un surplus de balanță de cont curent. De aceea, uh, Germania per, își permite să acționeze astfel. Uh, președintele întrerupe pe vorbitor și dă cuvântul celor doi miniștri pentru a răspunde la toate cele trei întrebări. Uh, nu va fi ușor, domnule președinte, să răspund la toate aceste întrebări. A fost mai mult observații și puține întrebări. Și așa e în politică. Au fost uh, interpretări diferite, comentarii diferite. Vreau totuși să fac următoarea declarație. Eu, uh, ca ministru de finanțe, nu comentez deciziile BCE pentru că am încredere în BCE. BCE e responsabilă de politica monetară. Banca Centrală Europeană, din motive evidente, este un organism independent. Deci acceptăm uh, uh, deciziile BCE. Sunt uh, opinii diferite în acest domeniu, dar deciziile le ia BCE. Însă, vă va spune și Mario Draghi, politica monetară nu este cea care generează creștere, Aceasta este politica fiscală, financiară, cu deciziile care se iau în Parlament, acasă sau la nivel european, în Parlamentul European, Comisie, Consiliu, așa mai departe. Dar ceea ce a făcut BCE în față de Grecia și pretențiile pe care le are BCE față de Grecia este în perfectă aliniere cu mandatul pe care l-a primit. Nu vă faceți griji. De asemenea, eu am uh, citit uh, foarte uh, în detaliu uh, ceea ce s-a întâmplat la curte. Am citit foarte bine avizul și uh, decizia finală și cu tot respectul vă spun că au avut loc alegeri în Grecia duminică cu un răspuns impresionant, cu o coaliție interesantă drept rezultat. Sunteți și noastră foarte aproape aici poziționați în sală, foarte frumos trebuie să facem și aceste observații. Până la urmă, cauza uh, probleme nu este uh, atât de importantă precum observația că populația suferă. În Grecia oamenii suferă. Acum situația diferă puțin față de anii 90, dar populația nu, de, nu suferă din cauza deciziilor luate la Bruxelles sau la Berlin, ci din cauza faptului că elita elenă a tot eșuat. Decenii la rând. Uh, în dreptul primar european uh, e nevoie de unanimitate. Se încearcă luarea unor uh, decizii cu unanimitate, dar aceasta este o pierdere de vreme. N-ai cum să faci așa ceva. Ca ministrul de finanțe german, am discutat cu colegii din celelalte țări pentru a oferi ajutor Greciei. Dar Grecia nu a apelat foarte mult la ajutorul nostru în ceea ce este politica uh, fiscală. Asta a fost realitatea. Domnule Gigold, uh, vreau doar să vă spun că noi nu ne supra-întrunim uh, obiectivele, avem însă o creștere economică mai mare decât alte state europene și aș vrea să fac o observație. Acele țări, cinci, cele cinci care au uh, fost în programe de salvgardare, au fost analizate de OCDE și uh, pe locul întâi se stează acum Grecia, Uh, nu pentru că programul nu a fost pe drumul cel bun, ci pentru că uh, Grecia are un excedent primar iarăși, deci este pe locul întâi ca și țară care uh, merge în direcția cea bună la OCDE în urma raportării. Și asta am spus de la bun început. Aceasta este direcția în care trebuie să ne îndreptăm. Mulțumesc. Padoan. Domnule Padoan. Let me address the only question I understand was Aș vrea să răspund la sigur o întrebare care mă viza, pentru că restul vizau Germania. Dacă am înțeles eu bine, m-ați întrebat dacă mai multe investiții ar fi un lucru bun. Nu știu dacă și autoritățile germane sau Volkswagen sunt de acord cu acest lucru, dar întrebarea nu este numai dacă avem nevoie de mai multe investiții, ci mai degrabă unde ar trebui acestea să provină și cum pot să fie aceste investiții să fie activate. Sunt de acord cu faptul că anumite organizații internaționale, OCD-ul și femei au dreptate atunci când spun că este nevoie de reforme structurale și inclusiv în Germania. Și dacă ar exista mai multă liberalizare în anumite sectoare, um, am putea găsi și mai multe investiții. Iar în ce privește investițiile publice, din câte știu eu, programul, um, guvernul german deja a lansat un program în acest sens și acest program, bineînțeles că va avea un impact asupra întregii zone euro, având în vedere um, interdependența dintre statele membre. Mulțumesc, mai avem uh, timp pentru doamna raportor pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnilor miniștri, pentru acest schimb de vederi. Cred că s-au spus foarte multe lucruri, inclusiv despre natura reformelor structurale, despre felul în care acestea trebuie să fie evaluate și luate în considerare în ciclul guvernanței economice. Înțeleg de asemenea că trebuie să existe mai multă complementaritate între măsurile naționale și cele europene în spiritul regulilor și trebuie să ținem cont de uh, o evaluare globală a situației din zona euro, atât în ce privește investițiile, atât și în ce privește capacitățile noastre de a uh, coexista și în ce privește competitivitatea. Am notat că dumneavoastră ați spus că trebuie să găsim un acord în ce privește transferurile și compensările. Iată o pistă concretă pe care o putem uh, uh, urma și să vedem cum se va concretiza ea în cadrul zonei euro. Vă mulțumim frumos pentru prezență și probabil că o să avem ocazia să mai discutăm și uh, în scris despre aceste lucruri și să vedem care va fi poziția Parlamentului în această dezbatere despre flexibilitate, despre mașa de manevră uh, în cadrul evaluării uh, six-pack și Tupac. Thank you very much uh, uh, to... Vă mulțumesc, mulțumim și invitațiilor noștri. A fost uh, un schimb de vederi foarte interesant. Vreau să vă spun uh, că pentru raportul Beres, pe 23-24 februarie vom discuta despre raport. Pe 3 martie este termenul limite pentru depunerea amendamentelor, 23-24 martie votul, uh, um, discuția amendamentelor și pe 3 aprilie votul amendamentelor în Comisia Econ. Uh, colleagues, the meeting will Dragi colegi, reluăm ședința peste 5 minute pentru a discuta punctul 8 de pe ordinea de zi. Ședința va fi condusă de domnul Serber. So, dear colleagues, for those who want to continue joining our committee meeting, please take a seat for those who have other. Dragi colegi, vă rog frumos să lați loc, pentru că avem și altele de făcut, poate mai serioase chiar decât ce am făcut până acum. Mai întâi câteva scurte anunțuri. Facem muncă serioasă? Nu știu care e ordinea de zi altora, dar uh, <laughs> nu vreau să mă pronunț. Dar sper că și alții muncesc la fel de serios ca și noi. Chiar și atunci când ieșeam micul dejun. Primul anunț pentru azi după amiază vreau să vă amintesc că azi după amiază de la ore 15 la 15.30 are loc o reuniune în comun, Econ Libe, ca să discutăm despre rezultatul trilogului despre directiva împotriva spălării banelor și, prin urmare, nu veți fi așezați la, um, la fel în această după-amiază, pentru că vom fi mai mulți în sală, deci vă rog frumos să fiți atenți și să nu vă lăsați în sală uh, lucruri prețioase precum cardurile de vot și uh, telefoanele mobile. Știți că este a patra rundă de uh, analizare a actelor delegate și e vorba despre niște documente care se pregătesc de serviciile Parlamentului împreună cu serviciile Comisiei, pentru că Parlamentul European, în baza tratatelor, dispune de această uh, competență de control a acestor acte delegate. Uh, deocamdată este vorba pe liniile de orientare pregătite de către Autoritatea Bancară Europeană. Știți că uh, Uh, liniile de orientare nu sunt măsuri obligatorii, sunt doar uh, sub formă de recomandări, dar puterea noastră de monitorizare se extinde și la acest tip de măsuri. Pe 11 noiembrie 2014, uh, Asociația Europeană Bancară a um, elaborat un document de consultare care include linii de orientare în ce privește schemele de garantare a depozitelor și Știți că termenul limită era 11 februarie anul acesta pentru um, consultare. Avem pe cineva de la Autoritatea Bancară Europeană în uh, sală și o să-i rugăm să ne facă o prezentare scurtă a subiectului și după aceea o să avem o sesiune uh, de întrebări și răspunsuri, mai întâi din partea echipei de negocieri și apoi uh, o, um, un moment pentru luarea spontană a cuvântului. Acum dau cuvântul reprezentantului uh, um, um, Autorității Bancare Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Noi respectăm uh, uh, um, competența Parlamentului European de a monitoriza actele delegate, dar și liniile de orientare. Statele membre mai au câteva luni înainte de termenul de transpunere a acestei directive uh, care a fost adoptată anul trecut. Noi suntem foarte implicați în faza de implementare, atât în ce privește contribuțiile, cât și angajamentele de plată și în ce privește testele de rezistență și acordurile de cooperare. Bineînțeles că contribuțiile din partea dumneavoastră sunt indispensabile. Noi vrem să avem un bun echilibru între un cadru care este uh, din, practic unul sănătos și să avem un nivel suficient de convergență în Uniunea Europeană, ținând însă cont de diversitatea sistemelor bancare din Uniunea Europeană. Cum spuneam, avem un cadru sănătos. De ce spun acest lucru? Pentru că acest cadru ne permite să avem uh, o, o, uh, o, um, niște obiective bine stabilite, uh, cu un orizont timp de asemenea foarte clar avem uh, indicatori de risc uh, care corespund tuturor domeniilor de activitate băncilor, uh, lichidități, active, depozite și de asemenea, avem acești factori de risc uh, pentru care ar trebui să mm, pentru care ar fi nevoie de o intervenție pentru o bancă și în cazul în care o bancă se află în dificultate sau dă chiar faliment, să știm cam până la ce nivel ar trebui să se uh, intervină. Există o variație între 75 și 150%. În actele delegate, um, Comisia va stabili foarte bine aceste procente în ce privește contribuțiile la fondul de rezoluție. Oricum trebuie să existe un, reguli clare și armonizate atât în ce privește nivelul de armonizare, cât și nivelul de reglementare. Noi dăm linii de orientare în ce privește uh, metodele de lucru, posibilitatea unei contribuții minime, posibilitatea unor contribuții mai mici pentru sectoare cu un nivel de risc mai scăzut. Există de asemenea și posibilitatea de a um, folosi o pondere diferită a riscurilor uh, până la uh, 85% din riscul agregat. Există, bineînțeles, și acești indicatori de risc cu un caracter obligatoriu care trebuie avut în vedere. Există, de asemenea, multă flexibilitate și în ce privește calibrarea riscurilor și, de asemenea, avem și posibilitatea unei variări mai largi decât între 75 și 150. Știți că consultările directe au loc până pe 11 februarie. Oricum, întotdeauna la uh, expirarea termenului limită primim toate contribuțiile, dar noi am avut multe contacte bilaterale, ne-am bucurat și de organizarea audierii de pe 8 ianuarie. Ce pot să vă spun până acum? Dintre părțile interesate, avem, um, am primit reacții care ne arată că majoritatea părților interesate vor sprijini cadrul general. Asta nu înseamnă că nu există surse de îngrijorare. Multă lume a întrebat dacă o rata flexibilității de 25% este suficientă, unii vor mai mult, alții vor mai puțin. Noi vrem să avem un nivel um, credibil și condiții uh, egale pentru toată lumea. Un lucru care probabil că vă va interesa este această metodă bazată pe valoarea riscului pentru entitățile EPS. S-ar putea ca anumite entități să fie organizate în așa fel încât uh, gestionează uh, filiale uh, bancare unde pot existe și um, scheme de garantare a depozitelor, dar aceste filiale nu uh, funcționează în funcție de uh, ce spune uh, sediul central. Știți că în asemenea cazuri um, banca, sediul central s-ar putea să nu aibă suficient capital pentru a garanta depozitele filialelor și atunci nu este normal să um, ții cont de un factor de risc ridicat uh, din acest motiv, din faptul că există această organizare diferită. Și pentru asemenea situații ne întrebăm dacă un procent de 25% este suficient sau nu. Eu cred că ar fi mai bine să uh, aplicăm uh, indicatorul contribuției minime în această situație, pentru că știți că există această formulă, multiplicăm Uh, riscul agregat cu numărul uh, depozitelor de uh, garantat. Și dacă la entitatea centrală avem un quantum foarte scăzut de depozite acoperite, <coughs> garantate, atunci, cum spuneam, sistemul contribuției minime poate să funcționeze. Uh, dacă sunt și alte întrebări în ce privește um, indicatorii de risc, evaluările entităților din uh, țările terțe, vă stau la dispoziție. Mulțumim, domnule Canonu. Acum uh, dau cuvântul echipei de negociere, raportor, raportorii din umbră și apoi altora dacă doresc. Peter Zimon, mulțumesc, domnule Canone, pentru această prezentare a ideilor de bază Dacă ne uităm la acestea, vedem câte aspecte uh, diferite ați încercat să aduceți uh, la un loc și să găsiți o pondere corectă pentru ca la final să facem o corectă și bună evaluare a riscurilor în Europa. Tocmai pentru că mi se pare că acest concept este atât de bun, vreau să intru Uh, în detaliu cu privire la câteva idei ce îmi ridică niște semne de întrebare. Două idei. Odată, flexibilitatea. Am fost raportor și mi-aduc aminte de foarte multe discuții cu operatori economici care acționau sisteme diferite, și intenția Parlamentului aici a fost aceea de a lăsa o marjă de flexibilitate în așa fel încât sistemele care funcționează să poată funcționa bine în continuare, nu să trebuiască să o ia de la capăt, inclusiv în ceea ce privește plata contribuțiilor. Dumneavoastră ne spuneți că în, aveți uh, 75% din 75 uh, de indicatori uh, fixi și 25 de indicatori flexibili. Ajung cei 25 ca marjă de flexibilitate? Vă rog frumos să ne spuneți de ce credeți că uh, 25% este un procent suficient. Și a doua întrebare, în același context. Aceste 25% flexibile sunt, de fapt, flexibile în adevăratul sens al cuvântului, pentru că dacă analizăm uh, scenariile și dacă ne uităm la acest proiect de text, vedem că aceste 25% sunt iarăși legate de anumite precondiții. Deci nu prea se poate alege liber un indicator subordonat unui anumit risc există niște plafoane maxime și, în opinia mea, flexibilitatea este doar o flexibilitate de aparență, pentru că vine cu un corset atât de strâns încât marjele de manevră nu sunt chiar zero, dar oricum sunt puternic diminuate. Și în al doilea rând am vrut să menționez uh, instituțiile uh, de siguranță ați spus că la punctul 64 și 65 există o asigurare garantată și o înțeleg foarte bine, mai ales dacă se respectă ceea ce se stipulează la, în acest text. Dar nu înțeleg un lucru. Ce se întâmplă cu acele instituții financiare care se a, dau drept uh, instituții uh, de credit? Mi se pare că le-am redus uh, marja de manevră. Și dacă ne uităm la criza din trecut, am văzut că băncile mari, băncile naționale, au fost cele care au avut probleme, nu micile instituții de credit. În uh, sistemele actuale, haideți să rămânem la Germania, uh, instituții care prezintă un risc ridicat sunt favorizate. Și dacă menționăm, dacă păstrăm acest, această proporție 75-25, micile instituții plătesc de 8 ori mai mult pe același risc. Deci este o realitate care persistă. Ați introdus o excepție la 66 și așa v-am înțeles din prezentare. Această excepție se referă la instituțiile care au depozite reduse, dar uh, o capacitate mai mare de creditare și acestora le uh, oferim uh, doar flexibilitatea aceea de 25%, de la, la sută, nu 100%. Eu cred că nu va fi suficient. Pentru că cel puțin să punem un preț pe acel risc, uh, preț care e formulat astăzi. Nu mă ascund, uh, eu pun uh, această întrebare de principiu. Nu știu dacă aceste instituții au ce căuta aici, la instituții de depozitare. Dar dacă tot le-am inclus în această categorie, atunci vă rog frumos, ar trebui să își plătească riscul. Fosta da, criză ne-a arătat cu ce consecințe trebuie să acționăm. Nu trebuie să plătim mai puține contribuții, ba din potrivă, să plătim mult mai mult. Uh, dacă interpretez articolul 66 în formula de acum, mi se pare că asta nu se poate întâmpla cât timp ne mișcăm doar uh, în uh, limita celor 25% marjă de flexibilitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă sunteți de acord, aș vrea ca măcar să îi ascultăm pe raportorii din umbră ca să avem un prim tur de intervenții. Burkhard Balz. Mulțumesc, vreau să mulțumesc în primul lui Peter Zimon pentru răspunsuri. Sunt subiecte care mă preocupă pe mine și preocupă pe cei din uh, grupul meu politic. Aș vrea să Aș vrea să abordez un subiect care ne interesează pe noi toți. E vorba de acea excepție de la articolul 13 cu 2 care mi se pare că nu este una de care se ține cont. Mi se pare că uh, aici se stipulează o calculare individuală a riscului în instituțiile uh, financiare, ținând cont de bilanț, de indicatorii de risc, de capital, de active, de lichidități. Eu nu fac decât să citesc din text acum spune vorbitorul. E vorba de faptul că sunt avute în vedere depozitele garantate. Dar mi se pare că ar trebui să vedem ce se întâmplă și cu activele și contribuțiile. Nu se oferă o marjă de manevră instituțiilor financiare pentru asumarea riscului individual, așa cum de fapt se dorește la 13 cu 2. Deci realitatea contrazice ceea ce se încearcă aici. Instituțiile de credit uh, așa aduc contribuția, și-au adus contribuția mult vizibil la stabilizarea situației și cu siguranță vor face asta și pe viitor. Vreau să vă spun că, cu siguranță, nu este în spiritul acestei directive uh, faptul că uh, subminăm stabilitatea care există acum sau că o uh, periclităm. La AEB e absolut necesar să se respecte mandatul. E vorba de a da linii directoare prin care se stabilește metoda pentru calcularea contribuțiilor la schema de garantare a depozitelor. În termeni foarte concreți. Este și o regulă cu este și uh, o excepție prevăzută la alineatul 2, dar mi se pare că nu este suficient respectată, așa că aș vrea ca AEB să ne ofere câteva detalii în plus. Mulțumesc. Domnul Tero de la ECR. I'm speaking on behalf. Mulțumesc. Domnule președinte, vorbesc în numele raportorului din umbră de la grupul nostru. Raportorul nostru din umbră încă așteaptă consultările, rezultatul consultărilor în ce privește liniile de orientare, însă noi am fost deja de acord în timpul legislaturii precedente în ce privește contribuțiile bazate pe nivelul de risc și de asemenea în ce privește Uh, calcularea acestor contribuții uh, astfel încât ele să corespundă unei sume fixe uh, ce reprezintă un procent din totalul depozitelor. Conservatorii și reformiștii de asemenea doresc ca dispozițiile articolului 13 să fie menținute, și anume că DGS-urile trebuie să aibă dreptul de a face propriile lor evaluări și calcule, astfel încât să se adapte la circunstanțele de piață și la uh, fluctuarea nivelului de risc. Și, de asemenea, contribuțiile uh, sectoarelor care prezintă un nivel mai scăzut de risc trebuie să fie reglementate mai degrabă de regulile naționale. Noi credem că Există mai multe elemente pozitive în aceste linii de orientare. Autoritățile competente pot să excludă uh, un indicator de risc uh, pentru anumite instituții dacă acesta nu este disponibil având în vedere caracteristicile uh, instituțiilor respective și de asemenea pot să se adauge indicatori de risc suplimentar dacă uh, se consideră că aceleași specificități a instituțiilor membre nu au fost luate suficient în considerare. De exemplu, dacă există printre filialele acestor instituții unele care sunt uh, uh, reglementate doar de legislația națională. Noi trebuie să facem în așa fel încât liniile de orientare să fie uh, respectate și să fie aplicată peste tot uh, metoda bazată pe evaluarea de risc. Însă, conservatorii și reformiștii și-ar dori ca raportorii din umbră să aibă mai mult timp la dispoziție ca să-și consulte membrii grupurilor înainte de a se pronunța. Mulțumesc. De la liberal nu văd pe nimeni. Stai, Sven, relaxat, că mai sunt doar două grupuri în fața ta. Nu e nimeni nici de la GUE și acum te văd pe tine, domnule, ă, dragă Sven Gigold, și îți dau cuvântul. Da, sieht man immer, ob jemand da ist oder nicht. Äh, da, de obicei stai atât de înconjurat de ceilalți colegi încât imediat îți dai seama dacă sunt sau nu aici. Da, dar eu mi-am făcut datoria de a ă, anunța absența colegilor. Senghigot. Așa e democratic. I have, uh, beyond the question. Trec acum la limba engleză. Uh, which... Am ascultat uh, o parte dintre întrebările puse de colegi aici și cu unele sunt de acord. Am și eu una mai degrabă de natură generală. Atunci când s-a hotărât care era mandatul autorității europene bancare, uh, S-a spus că aceasta trebuia să sprijine proporționalitatea și știți că a existat un seminar de lucru anul trecut la care au venit, a venit multă lume, s-au discutat foarte mult acolo, dar parcă nimic nu s-a întâmplat între timp. Puteți să-mi spuneți concret ce măsuri ați întreprins ca să vă asigurați de faptul că proporționalitatea chiar este respectată și că noul val de reglementări legislative nu va Uh, reprezenta un dezavantaj pentru actorii mici de pe piață, pentru că față de cifra lor de afaceri și de profitul lor, costul pe care îl vor avea de plătit va fi foarte mare. Deci ar putea Agenția Bancară Europeană să-și ia angajamentul de a reveni în fața Parlamentului ca să ne spună ce măsuri au fost luate în domeniul proporționalității și care este programul dumneavoastră de lucru în acest sens. Deoarece trebuie să spun că am senzația că deocamdată nu prea vă respectați mandatul ce v-a fost încredințat de Parlamentul European. Mulțumesc, domnule Canone, din nou dumneavoastră. Thank you, Mr. Chair. Uh, I'll start immediately with the tricky one. Mulțumesc. Am să încep cu ultima întrebare, cea spinoasă, a proporționalității eu nu mi-aduc aminte ca noi să ne fi luat acest angajament, că vom face un raport despre măsurile întreprinse pentru a garanta proporționalitatea. În schimb, pot să-mi iau angajamentul că am să, o să venim și o să vă vorbim despre aceste aspecte, dar pot să vă spun ce am făcut eu în ultimele luni. Noi, în tot ceea ce am întreprins, am avut în vedere proporționalitatea sub toate fațetele. Am elaborat liniile de orientare gândindu-ne la nivelul de proporționalitate. De asemenea, ne-am gândit la ea și în ce privește uh, daunele um, um, um, secundare, în ce privește uh, angajamentele de plată, Vreau să vă mai dau și un alt exemplu, dar acum îmi scapă. Revin la întrebări. Flexibilitatea în general. Bineînțeles că este ceea ce preocupă pe toată lumea și nu trebuie să reinventăm roata. <coughs> Chiar dacă ai 100% armonizare, știind că nu armonizăm felul în care indicatorii vor fi calibrați, oricum va exista o diferență în uh, aplicare în statele membre și este firesc să se întâmple așa. Să vedeți, Cum se aplică concret acest lucru? Să presupunem că ai un anumit nivel de capital și dai o pondere de risc diferitelor niveluri de capital. Într-un stat membru, strategia aplicată va fi diferită de cea dintr-un alt stat membru. Deci dacă uh, uh, vrei să ai o bază de risc una și aceeași bătută în cuie pentru statele membre, oricum, nu vei avea armonizare pentru că această bază de risc va, fi, um, va corespunde unui nivel diferit de la un stat membru la altul. Apoi ne întrebați dacă acest nivel de flexibilitate de 65% este suficient, dar până la urmă uh, flexibilitatea este intrinsecă chiar și până la 75%. Când vorbim despre acest, când vorbim despre mandatul nostru, așa cum spunea și domnul Giggold, Mandatul nostru este să promovăm convergența ce privește uh, metodele de supraveghere. Dacă ai mai mult de 40 sau 25 sau 30, deci încă o dată, nu, sunt, sunt lucruri uh, evidente pentru toată lumea. Dar noi nu putem decât să promovăm, să propunem un cadru de armonizare. Noi nu facem decât să elaborăm linii de orientare. Uh, IPS înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar se fac niște confuzii aici. Există bănci care sunt membre ale IPS și altele care sunt membre a unui DGS recunoscut. Știind că fac parte din IPS, să spunem că se bucură de o solid, uh, uh soliditate suplimentare. Deci noi recunoaștem faptul că au un nivel de rezistență suplimentar, dar în același timp există și ceea ce caracterizează Uh, DGS-urile. Se spune că pentru fiecare DGS este nevoie de 1%. Ah, se scuză uh, oratorul. 0,8%. Uitasem că s-au schimbat cifrele. Toate băncile din IPS și DGS uh, se bucură, cum spuneam, de acest nivel suplimentar de rezistență, dar nu pot să le acord tuturor dreptul de a plăti contribuții minime. Și aici se împacă cele spuse de domnul Simon și de domnul Volt. Dacă există entități care au moștenit un risc dincolo de nivelul total al depozitelor, ce înseamnă acest lucru? Că atunci contribuțiile sunt calculate și în funcție de activele acestor bănci. Am citit în lung și în lat articolul 32, întrebându-ne dacă 32 dă posibilitatea să nu ținem cont de aceste depozite, dar să nu uităm că DGS-urile, rolul lor, rostul lor este să garanteze aceste depozite. Dar am spus ce se întâmplă dacă dăm o dimensiune suplimentară entităților centrale, dacă nu putem să echilibrăm altfel contribuțiile. Vă mulțumesc. Vielen Dank. es äh, uh, Mulțumesc. Domnul raportor s-a anunțat. Îi dau cuvântul. Peter. Vielen Dank, dass ich an der Stelle direkt genau rein Mulțumesc. Pot să continui intervenția dumneavoastră. Nu e vorba de nicio ajustare. E vorba de o chestie de principiu. Im Rechnung tragen, was wir als E vorba de faptul că noi am stipulat o regulă la 13 cu 2. Instituțiile de credit trebuie să aibă o metodă proprie de Uh, calcularea schemei de garantare a uh, depozitelor, proporțional cu riscul. Și vreau, și mă bucur că ați menționat dumneavoastră asta, vreau o garantare a depozitelor, că e uh, vorba de instituții mari, instituții mici, toată lumea să plătească la fel, dar în acest sistem, cei care își asumă un risc mare să plătească și sunt instituțiile centrale. Cu mijloacele acestea, aceste instituții mari nici măcar nu participă la partajarea riscului, așa cum se întâmplă acum în sistemul curent. Deci ce înseamnă asta? Uh, dumneavoastră faceți, uh, trasați niște linii matematice și cu matematică uh, instituțiile care își asumă un risc mare pe viitor vor plăti mai puțin și acest lucru este absolut inacceptabil. Deci o spun clar și răspicat. Și mi se pare că este diametral opus și ne spuneți dumneavoastră față de ceea ce vrem noi. Dumneavoastră ne spuneți că plătiți pe, se plătește pe risc. Păi, dacă se plătește pe risc, atunci cei care în criză au arătat că pot să fie foarte periculoși și pot să înghită mai târziu foarte mulți bani ai contribuabilor, ei bine, aceia mm, acum, cu aceste măsuri, nu doar că pot să continue cu acel risc, ci chiar pot să o facă uh, într-o manieră mult mai scumpă. Ei bine, mm, nu e bine că se întâmplă asta. Noi avem un mandat important aici și trebuie ca aceste scheme de garantare să poată funcționa și pe viitor, potrivit articolului 26 din AEB, unde se spune că e nevoie de măsuri de stabilizare uh, care să rămână intacte în raport cu DGS. Dar dacă trecem la o formulă de calcul precum cea prezentată azi, mi se pare că periclitați uh, întregul sistem. Mai sunt alți colegi care vor să participe? Nu. Încă o dată, domnule Canone. Eh, <clears throat> yes. Again. Da. Poate n-am fost suficient de clar. <coughs> Cred că faceți uh, referire la linie directoare așa cum arată ele acum, așa cum au fost publicate. Deci, o ajustare automată nu este suficientă. Deci, într-adevăr, probabil nu este suficientă. Dar, dacă introducem acesta în rândul parametrilor minim de contribuție, atunci marja de variație este mult mai mare. Deci, doresc să vă asigur că ne gândim și la alte posibilități de a reflecta acest lucru. Vielen Dank, uh, Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, vă mulțumesc foarte mult că ați venit de la Londra la Bruxelles pentru această prezentare și uh, participare la Econ. Dacă bine înțeleg eu uh, ceea ce se întâmplă pe ordinea de zi, mi se pare că am ajuns la finalul lucrărilor din această dimineață. Mă bucur să vă uh, revăd la ora 3 împreună cu colegii de la INTA pentru a discuta despre rezultatul directivei pentru spălarea de bani. Sesiunea se ridică.